Uh, americane față de activitățile comerciale ale întreprinderilor europene în Iran. Și nu pot să-i dau cuvântul domnului Lang pentru că încă nu a sosit, așa că o să suspendăm câteva momente această dezbatere. Oui, j'entends bien, monsieur, mais... Da, am auzit ceea ce ați spus, însă aș dori să mă asigur mai întâi că domnul Lange va sosi. Uh, dacă peste un minut avem certitudinea că uh, nu va sosi, atunci da, sugestia noastră e foarte bună. Vom începe. nous allons pouvoir reprendre. Și iată că vom putea relua lucrările. Poate să mai așteptăm o secundă ca domnul Lange să se instaleze și am să-i dau imediat cuvântul în calitate de autor al întrebării. President. Mulțumesc, doamnă președinte, vă rog să mă scuzați, dar uh, um, eu am fost informat că începem la și 16 dezbaterea. Doamnă președinte, doamnă comisar, Într-adevăr, întrebarea noastră se referă la efectele sancțiunilor impuse de SUA uh, Iranului asupra uh, întreprinderilor europene. Din fericire, uh, acordul nuclear a fost încheiat cu Iranul și odată cu acesta s-a negociat și ridicarea sancțiunilor. Eu cred că este foarte bine că programul nuclear al Iranului a fost adus pe calea cea bună și e normal să fie adaptate și celelalte procese în, consecin, în consecință. Dacă rămâne o problemă, multe sancțiuni americane erau uh, valabile, erau emise încă dinainte de uh, uh, problema nucleară a Iranului și înainte de acord și acestea nu au fost ridicate după acord, ci au un efect extrateritorial asupra întreprinderilor europene. Și deci trebuie să ne gândim la uh, ce pot face întreprinderile europene în acest caz, pentru că au existat probleme la unele întreprinderi, altele după discuții destul de dure cu autoritățile americane au uh, beneficiat de o dispensă, însă cu toate acestea avem uh, de a face cu un uh, tratament diferit între um, întreprinderile americane și europene și se pare că se deschide calea către această această diferență de tratament și de aceea este important să discutăm despre impactul extrateritorial al acestor sancțiuni. E vorba mai ales de sectorul bancar și de accesul la finanțare. Nu se poate ca întreprinderile europene să fie uh, date la o parte, să nu aibă acces la o finanțare adecvată a proiectelor lor. Știm cu toții cât de importante sunt uh, Uh, posibilitățile pe care le uh, prezintă acordul cu Iranul pentru stabilizarea acestei regiuni și pentru dezvoltarea societății iraniene. Și uh, noi, Comisia INTA, am formulat în consecință această întrebare cu solicitare de răspuns oral și am vrea să știm, doamnă comisar, cum evaluați dumneavoastră, cum evaluează comisia situația actuală și, de asemenea, dacă ați luat măsuri adecvate pentru a garanta uh, punerea în aplicare a angajamentelor, mai ales în ceea ce privește și în ceea ce privește SUA um, trebuie să uh, se arate clar Statelor Unite că sancțiunile pe care le impun Iran, Iranului nu pot avea efecte extrateritoriale asupra întreprinderilor europene, nu este permis și uh, în cele din urmă uh, Uh, ne interesează și ce intenționați să faceți pe viitor pentru a uh, garanta activitatea întreprinderilor europene în această zonă. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul. Mulțumesc mult, doamnă comisar. Mulțumesc, domnule Lange. Doamna Biencovska are cuvântul acum pentru Comisia Europeană. Madam President, honor... Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri. După la șase luni după ridicarea sancțiunilor, și după implementarea acordului nuclear uh, iranian, cred că a venit într-adevăr momentul să discutăm despre impactul acestui plan de acțiune exhaustiv în relațiile dintre uh, Iran și întreprinderile europene. Dați-mi voie mai întâi să vă spun că ridicarea sancțiunilor a fost un element cheie în acordul nuclear. Uh, și o implementare eficientă a sancțiunilor astfel ridicate este o condiție pentru durabilitate, pentru succesul planului. Acum este în interesul nostru ca Iranul să poată să beneficieze de avantaje economice care decurg din acest lucru. Și ne aflăm într-o situație în care trebuie să ne asigurăm că totul merge așa cum s-a prevăzut. Avem o vizită în altului reprezentat și șapte alți comisari prevăzută, printre care și eu, în aprilie am mers în, la Teheran și am avut o dezbatere în această țară referitor la meritele acestui plan și meritele angajamentului internațional, care în continuare este foarte pregnant. O condiție pentru a reuși acest plan este de asemenea și un angajament din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană în continuare este foarte angajată prin uh, înaltul reprezentant și prin diferiții comisari care se asigură că planul acesta este implementat. Și acum pot să vă spun că noi ne-am îndeplinit angajamentele, așa cum am căzut de acord în cadrul planului de acțiune, am ridicat sancțiunile, am uh, publicat datele despre implementare, am venit cu claritate pe acest subiect. Dar în același timp, Evident, există și sectorul privat care are nevoie de claritate și trebuie ca operatorii să fie reasigurați că pot să se întoarcă în Iran. Acum, ce este clar? În continuare sunt provocări pe care trebuie să le depășim. Sistemul bancar și dificultățile care există acolo nu trebuie să fie subestimate ci ar trebui să fie văzute într-un context. Iranul a fost izolat de lumea economică de peste 10 ani de zile. Băncile iraniene au fost rupte de sistemul internațional financiar pentru exact aceeași perioadă. Și iată că acum ne dorim o deplină reintegrare a Iranului în economia internațională, însă asta nu se poate face de pe azi pe mâine, peste noapte. Însă am încredere că procesul va reuși. Și există elemente, precum că băncile țin seama de acest lucru în evaluările lor și au o abordare exhaustivă a ă, sferei de acoperire a sancțiunilor și ă, în ceea ce privește de asemenea și regulamentul iranian de luptă împotriva finanțării terorismului și de luptă împotriva spălării banilor. Noi suntem foarte angajați în mod activ pe diferite fronturi și Uniunea Europeană și SUA au consultări repetate uh, încă din ianuarie anul acesta și am uh, updatat de două ori informațiile, am publicat uh, răspunsuri la întrebările cele mai frecvente și asta demonstrează angajamentul nostru de a veni cu claritate față de operatorii economici și pentru a avea ghidul întrumător ca și document aplicabil în mod real. Și de asemenea, uh, miniștrii noștri de finanțe sunt informați în mod periodic și transmit informațiile mai departe către sectorul privat. Mai mult decât atât, au avut loc și întâlniri la Bruxelles referitor la ridicarea sancțiunilor și implicațiile pentru operatori, cu contribuții atât din partea experților europeni cât și americani. Și în același spirit, înaltul reprezentant a organizat o ședință interministerială în luna mai cu miniștri din Germania, Regatul Unit, Franța și SUA și a, ca urmare a acestei întâlniri a existat o declarație comună față de Iran, care a fost o declarație clară pentru a reasigura operatori economici și pentru a încuraja să se întoarcă în Iran. Acum profit de ocazie pentru a vă împărtăși cât de mult apreciem eforturile făcute de SUA pentru a veni cu claritate în ceea ce privește sfera de acoperire a sancțiunilor ce au mai rămas din partea SUA. Uh, mai ales în ceea ce privește sectorul bancar european. Mai mult decât atât, este foarte important ca și Iranul să ia și ce uh, se impun în materie de reglementare și de mediu de afaceri. Întreprinderile sunt îngrijorate de toate aceste aspecte, mai ales în ceea ce privește regulamentul împotriva spălării banilor și um, uh, împotriva finanțării terorismului. Evident, în acest sens, efortul suplimentar este necesar. E nevoie de cooperare sporită în ceea ce privește diferitele task force-uri la nivel economic și financiar. Asta este o prioritate și vizita noastră în Iran ne-a demonstrat că este o adevărată oportunitate pentru a pune bazele unei astfel de cooperări și pentru a avea asistență furnizată în diferite domenii. Și în ciuda provocărilor, rezultatele acestui plan sunt deja pozitive, când observăm că există o creștere de 22% în schimburile comerciale în primul trimestru al anului 2016, comparativ cu aceeași perioadă anului precedent. 33 de bănci iraniene au fost reconectate la sistemul SWIFT până în prezent. Și mai mult decât atât, 200 de IMM-uri și bănci internaționale, chiar și europene, au reînceput relații comerciale cu băncile iraniene. Și băncile majore sunt din ce în ce mai în, uh, mai confortabile, mai uh, liniștite în momentul în care înțeleg noile condiții. Mai mult decât atât, noi plănuim în luna octombrie o misiune economică a Uniunii Europene în Iran cu reprezentanța IMM-urilor și mediului de afaceri european. Ideea fiind să promovăm uh, Uh, rolul acestora și statele membre s-au angajat în această direcție și vor exista campanii de informare care vor veni cu informații și reasigurări suplimentare pentru investitori. Toate aceste elemente împreună cu Uh, ceea ce v-am explicat reprezintă o realitate complexă și e adevărat că e greu de multe ori să explici toate aceste uh, elemente comunității de afaceri internaționale care trebuie să se adapteze, să dea dovadă de flexibilitate. Evident, nu putem forța băncile să ia anumite decizii în materie comercială, dar uh, noi ceea ce vom face, vom continua să ne asigurăm că Iranul va putea să se bucure de avantajele oferite de acest plan de acțiune. Vom continua consultările noastre cu partenerul american pentru a obține cât mai multă claritate cu putință vom continua să ne adresăm uh, mediului de afaceri european și să venim cu asistență pentru sistemul bancar uh, iranian. Și eu cred că dacă vom fi uh, uh, perseverenți, vom ajunge la un bun rezultat. Mulțumesc și acum domnul Boștinaru, trei minute în numele socialiștilor și democraților. Mersi beaucoup, madame la președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Am fost foarte bucuros în urmă cu un an când am văzut uh, acest progres extraordinar al, reprezentat de acordul uh, atomic între uh, SUA, UE și Iran. Uniunea Europeană a avut un rol deosebit de important în încheierea acestui acord și acest acord uh, trebuie să fie în beneficiul tuturor părților semnatare. Planul uh, cuprinzător de acțiune adoptat în octombrie va avea un rol util pentru stabilizarea întregii regiuni. Cu toate acestea, acest plan trebuie să fie pus în aplicare cu bună credință de către toate părțile și cât mai repede posibil. Nu trebuie să uităm că acest uh, acord depășește detaliile tehnice și a fost celebrat de poporul iranian după ce a fost adoptat. Sperăm cu toții că acest acord le va îmbunătăți standardele de viață și este esențial să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla. Doar o implementare încrunată de succes ne va permite să demonstrăm care sunt beneficiile diplomației, negocierilor față de politici uh, de confruntare și de uh, obstrucție. În ciuda acestui acord și ridicarea anumitor sancțiuni, întreprinderile europene se confruntă în continuare cu obstacole în calea accesului pe piața iraniană, datorită faptului că există sancțiuni mai vechi în vigoare care au un impact extrateritorial. Deși există puncte comune între partenerii internaționali îngrijorări legate de recurgerea la arme balistice de către Iran, este important să recurgem la toate canalele de comunicare pe care le avem cu Statele Unite ale Americii pentru a găsi o soluție cel puțin temporară care să permită companiilor europene să depășească dificultățile din acest moment și să ajungem la o securitate juridică pentru investițiile europene din Iran. Și în cele din urmă, domnule comisar, Comisia ar trebui să reflecte la posibilitatea introducerii cât mai repede posibil a unui nou mecanism care să reducă dependența, dependența companiilor europene față de uh, companiile de asigurare uh, europene. Domnul Zahradil tocmai a sosit, vă dau cuvântul în numele conservatorilor. Ja se obávám, že uh, máme k Iránu pořád ambivalentní postoj. Mulțumesc. Din păcate, avem încă o relație ambivalentă cu Iranul. La Comisia INTA sunt uh, mulți colegi care urmăresc situația drepturilor omului în diferite state și uh, sunt dispuși să susțină felurite sancțiuni la adresa statelor care încalcă drepturile omului. Dar eu nu cred că Iranul se află în această situație și cred că uh, încă subestimăm esența acestei dictaturi teocrate. Este o dictatură uh, care se înscrie în coaliția antioccidentală împreună cu Rusia, cu Assad și cu Hezbollah din Siria. Este un stat care vrea să obțină hegemonie regională care ar fi în dezavantajul Europei și este un stat care nu și-a abandonat niciodată ambițiile nucleare. Vă recomand să fim foarte atenți în relația cu Iranul. Doamna Srache, acum de la ALDE, două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, dragi colegi. Discutăm despre mai multă claritate pentru întreprinderile europene care doresc să aibă schimburi comerciale și să investească în Iran după uh, renunțarea la sancțiunile impuse Iranului. Însă există în continuare sancțiuni dator, datorate nerespectării drepturilor omului de către Iran, sancțiuni care au dus la incertitudine pentru companiile europene ca rezultat al impactului extrateritorial. Se estimează că foarte multe companii europene nu investesc în, uh, în uh, Iran necesitatea asigurării uh, bunurilor care sunt transportate în Iran poate declanșa un lanț de, uh, de reacții la capătul căreia s-ar putea afla sancțiuni uh, impuse companiilor europene. Nu doar aceste sancțiuni, dar și ar, ar putea să se confrunte cu interdicția de a mai intra în Statele Unite ale Americii. Secretarul de stat Kerry s-a întâlnit cu reprezentanții ai companiilor uh, europene și am dorit să știm dacă această întâlnire a fost suficientă și ce a făcut în plus Comisia Europeană pentru a aborda aceste îngrijorări în dialogul pe care îl poartă cu autoritățile americane și aș dori de asemenea să vă întreb dacă ați discutat și problema care stă la baza contextului actual și anume rolul uh, gărzii revoluționare din Iran în domeniul uh, economic împiedică dezvoltarea unui adevărat sector privat în Iran. Și în plus, situația actuală de incertitudine amenință sau nu acordul atomic pentru ca Uniunea Europeană să fie eficace și credibilă, trebuie să recurgă la propriile politici, să dialogăm cu Statele Unite ale Americii atunci când este nevoie, așa cum am făcut pentru a ajunge la acordul atomic încheiat cu Iran, însă să avem, să ne, să avem acțiunile independ, acțiuni independente, pentru că doar așa vom reuși să ne respectăm uh, valorile. Vă mulțumesc, domnul Cosopermui, un minut. Mm, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Încă o dată, Uniunea Europeană este depășită în politica sa externă și în politicile sale economice de către SUA. E nevoie de un spațiu economic, politic și comercial, um, dar noi suntem afectați de sancțiuni, sancțiuni care contravin dreptului internațional și care sunt o adevărată uh, un dezavantaj pentru uh, populație. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat în Irak, uh, când intervenția uh, Națiunilor Unite a dus la un număr incomensurabil de persoane decedate. Și în ansamblu ansamblul său, Uniunea Europeană trebuie să garanteze că relațiile economice vor fi reluate și că se va pune gabăt, capăt embargoului. Însă, întreprinderile europene în continuare au dificultăți pentru a avea acces la această piață iraniană și deci există un impact extrateritorial al sancțiunilor americane. Multe întreprinderi europene care au activități uh, uh în SUA ar putea fi eventual acuzate că au încălcat sancțiunile americane și asta cu consecințe uh, negative. Și mă întreb unde este suveranitatea Uniunii Europene? Mulțumesc și acum timp de două minute are cuvântul domnul Buchner. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem acum o șansă istorică de a pune capăt izolării lungi de zeci de ani a Iranului și de a intra în contact cu Iranul. E foarte necesar acest lucru dacă vrem să ameliorăm situația drepturilor omului de acolo și, de asemenea, dacă vrem să avem o influență mai puternică asupra situației terorismului din Orientul apropiat. Iranul are nevoie de ridicarea sancțiunilor, pentru că acolo șomajul este prezent, mulți oameni trăiesc sub pragul sărăciei și uh, Ameliorarea situației este posibilă doar prin comerț, doar prin ridicarea sancțiunilor. Numai așa se poate ameliora situația economică din această țară. Și uh, vreau să spun că și tendința uh, terorismului din această țară poate fi oprită dacă se ameliorează nivelul de trai din această țară nu putem face altceva decât să stimulăm cooperarea economică, să ridicăm sancțiunile și uh, sperăm ca și SUA să fie uh, dispusă să vadă că nu e negociabil și că trebuie să se permită activitatea întreprinderilor europene acolo. Nu se poate ca întreprinderile noastre să fie afectate de sancțiunile uh, americane. Este o atingere a suveranității noastre. Domnule Buchner, acceptați uh, un cartonaș albastru de la domnul Frunzulică? Aveți 30 de secunde, vă rog. Stimate coleg, mulțumesc foarte mult. Nu credeți că comisia ar trebui să uh, abordeze acest, acest impact extrateritorial al sancțiunilor americane cu uh, oficialii americani? Ba da, sigur că eu cred că aceste sancțiuni trebuie clarificate prin negocieri, prin negocieri între Uniunea Europeană și SUA, e de la sine înțeles. Sunt cu totul de acord. Thank you. And now for two minutes, Madam Begin. Doamna Begin, acum două minute. Mulțumesc, președinte, colegii. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, eu mă întreb cine decide regulile care guvernează uh, întreprinderile europene, noi sau Washingtonul, pentru că din octombrie 2015 Comisia treptat a ridicat anumite sancțiuni, însă Statele Unite ale Americii nu au făcut acest lucru, nu au uh, ridicat toate sancțiunile impuse și pe lângă uh, faptul că interzic propriilor companii să facă afaceri în Iran, impun amenzi foarte mari companiilor uh, europene care fac afaceri în Iran, în temeiul impactului extrateritorial al sancțiunilor istorice. Este evident că în Iran mai este cale lungă de parcurs, mai ales din punctul de vedere al respectării drepturilor omului, însă, în urma acordului încheiat anul trecut, companiile europene au început încet încet să umple vidul uh, existent uh, pe piața din Iran. Din punctul de vedere al uh, Italiei, până acum o singură bancă a fost uh, afectată de amenziile uh, Americii, o altă bancă așteaptă un răspuns defin, definitiv, o altă companie este uh, investigată de autoritățile americane și poate în această situație se află și alte întreprinderi uh, europene. Procedura uh, legată de uh, aceste generată de aceste sancțiuni este una foarte, foarte complicată. Însă trebuie să ne asigurăm că Iranul cât mai repede posibil să se integreze pe piața internațională. Vă mulțumesc. Domnul Borghezi, un minut. Votul și Brexit. Mulțumesc, doamna președinte. Cu zi înainte de votul Brexit de mâine, ne-am fi așteptat la o poziție mai energică, nu din partea Uniunii Europene, cel puțin pe anumite subiecte, când e vorba de apărarea întreprinderilor europene, spre exemplu. Însă lucrurile nu sunt foarte clare, nici măcar nu știm care sunt sancțiunile pe care SUA le-au adoptat. Uh, ne aflăm într-o situație de nesiguranță cel puțin asta este din ceea ce spune Comisia. Iranul invită întreprinderile europene să revină pe piața iraniană. Într-o țară precum a mea, în, în Italia, uh, când n-au mai fost sancțiuni, noi am fost primii care am uh, vrut să ne întoarcem în Iran și uh, uh, acest lucru ar fi fost foarte, foarte bun pentru economia noastră. Este incredibil totuși că Uniunea Europeană e atât de slabă față de rezolvarea unor probleme de acest tip. Sincer, observ că există interese neclare aici și asta e ceva care uh, este un adevărat prejudiciu față de întreprinderi. Ar trebui ca Uniunea Europeană să vorbească clar și să vorbească despre ridicarea acestor sancțiuni și să evoce ideea că întreprinderile noastre riscă să fie amendate în mod foarte greu. Mulțumesc, domnul Golniș. Je suis ravi Mă bucură mult această dezbatere privind impactul sancțiunilor americane asupra activităților întreprinderilor europene în Iran. În primul rând, pentru că și eu am adresat o întrebare scrisă acum două luni Comisiei pe aceeași temă și răspunsul încă nu l-am primit. Apoi, pentru că actualitatea recentă arată că administrația americană, americană își favorizează întreprinderile naționale în detrimentul întreprinderilor europene pentru că administrația americană a ridicat sancțiunile pentru întreprinderile americane și le menține pentru a amenința întreprinderile europene. Ăsta e adevărul. Secretarul de stat John Kelly spune sus și tare peste tot că întreprinderile europene pot face uh, afaceri în Iran. Dar um, uh, Airbus încă așteaptă de 5 luni uh, undă verde din partea autorităților americane pentru a finaliza vânzarea de avioane și fără această undă verde nu poate nici BNP să își câștige Uh, veniturile. Se pierd 9 miliarde, 9 miliarde sub ochii autorităților europene. E incredibil, sunteți adevărați vasali ai autorităților de la Washington. Mulțumesc, două minute, domnul Zofoli. Grazie, președinte. Gli accordi di... Vă mulțumesc, doamna președinte. Acordul atomic a dus la uh, consolidarea relațiilor comerciale între uh, Uniunea Europeană și Iran. Avem în fața noastră o nouă șansă pentru Uniunea Europeană. Iranul are o populație de 80 de milioane de oameni. Este cea mai mare oportunitate de investiții după prăbușirea uh, zidului Berli- Berlinului. Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Iranul trebuie să parcurgă împreună acum acest drum al viitorului pentru a crea relații solide bazate pe încredere. Din partea Iranului așteptăm semnale de deschidere, mai ales din punctul de vedere al respectării drepturilor omului. Însă, din, punct de, din punctul de vedere al economiei, trebuie să facem ceva cu îmbunătățirea sistemului bancar, pentru că recomandările grupului uh, privind uh, grupului de lucru privind aspectele financiare, um, Uniunea Europeană ar trebui să ceară și Statelor Unite ale Americii uh, posibilitatea efectuării de investiții în Iran, pentru că acum acest lucru este imposibil. Orice întreprindere dacă are acționari uh, mai mult de 10% extra americani, nu poate să investească în Statele Unite ale Americii. Cerem în mod hotărât Comisiei să apere interesele întreprinderilor europene în fața autorităților americane. Este necesar ca toate declarațiile de intenții care au fost uh, semnate până acum de reprezentanți ai sectoarelor uh, publice și private să ducă la acțiuni concrete. Mulțumesc, domnul Barakov. Mulțumesc, doamna președinte. După cum bine știți, eu sunt responsabil pentru Iran și pentru Comitetul pentru Energie. Iranul trebuie să se poată bucura de beneficiile aduse de acest plan și mediul de afaceri european este foarte aproape de momentul în care se vor restabili pe deplin relațiile comerciale cu Iranul, mai ales în domeniul energetic. Și lucrurile trebuie să fie clarificate între Iran, SUA și UE și acest lucru e o muncă pentru Comisia Europeană. Sancțiunile au fost ridicate, însă există și acțiuni suplim, suplim, sancțiuni suplimentare uh, din partea SUA. Noi în Bulgaria am pus capăt unui program nuclear și asta din cauza insistențelor Comisiei Europene. Prim-ministrul din Bulgaria a făcut o propunere pentru o cooperare cu Iranul și, în acest sens, vreau să vă spun că voi fi susținut, sper, de către Comisia Europeană, pentru că uh, iată că rămânem în urmă și există foarte multe șanse între Uniunea Europeană și uh, Iran. Domnul Telicica. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Astăzi ne-ați dat un răspuns la această întrebare și aș zice că era un răspuns în două părți. Ne-ați vorbit despre eforturile pe care uh, dumneavoastră personal și colegii comisari și comisia în general le fac față de Iran. Le faceți. Cred că a fost uh, o informație foarte importantă. Într-adevăr, e bine că faceți eforturi. Avem o agendă dublă acolo. Avem o agendă economică care are legătură cu uh, calitatea democrației în Iran cu uh, încălcările drepturilor omurilor și așa mai departe. Și acea parte a răspunsului dumneavoastră mi s-a părut satisfăcătoare. V-am spus că răspunsul dumneavoastră era în două părți. Cu a doua parte am probleme, ca să, fim, ca să fiu sincer. Și uh, mi s-a părut că ați și dedicat mai puțin timp acestei părți. Uh, ați spus că încercați să obțineți claritate, să obțineți orientări. Uh, sunt convins că este așa, însă, până la urmă, adevărul este că există cazuri cu implicații concrete. Eu sunt uh, ceh, nu vin uh, dintr-o țară unde se produce Airbus, dar cred că este un caz flagrant și anume Airbus versus Boeing. Boeingul a început negocierile cu Iran mult mai devreme decât Airbus și a, mult mai târziu, mă scuzați, decât Airbus și a și încheiat acordul între timp. Uh, iar uh, Airbus așteaptă deja de 5 luni uh, aprobarea din partea trezoreriei americane. Și nu e acceptabil așa ceva. Trebuie să uh, vedem rezultate și vă rog să ne spuneți cum vă putem ajuta. Doamnă președinte, mă scuzați. Mulțumesc. Un minut, doamna Folștoc. Ia, Frau. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Iranul a semnat acordul atomic Drept urmare, Uniunea Europeană și SUA au, ridic, au ridicat sancțiuni uh, impuse Iranului, însă doar o parte dintre acestea. Statele Unite ale Americii au, uh, au relații comerciale cu Iranul, General Electric po- uh, poate să facă acest lucru, însă dacă companiei europene încearcă să facă acest lucru, vor fi uh, sancționate uh, cu amenzi de către Statele Unite ale Americii. Uh, și um, nu ne-a spus nimic despre cum dori să îmbunătăți situația. Mă întreb de ce fac, acest Ameri- de, de ce fac Ameri- americani acest lucru și faceți dumneavoastră. Uh, compania petrolieră Exxon are dreptul de a achiziționa țiței din Iran. Uh, cei, o altă, alte companii, dacă doresc să facă acest lucru, uh, nu pot. Deci, cine a liberul uh, schimb, pentru că nu este vorba de un adevărat uh, liber schimb, ci doar de apărarea intereselor Statelor Unite ale Americii, așa cum se întâmplă și cu TTIP de altfel. Domnule Breton, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Iranul a dat toate garanțiile cerute de tratatul din 14 iulie 2015 în ceea ce privește programul său nuclear. Și, ca și contrapartidă, sancțiunile europene au fost ridicate în ianuarie 2016. Și nimic n-ar mai trebui, în teorie, să se opună reluării relațiilor comerciale în mod normal între Iran și restul lumii. Băncile europene există, există în continuare să financeze proiecte comerciale cu Iranul pentru că le teamă să nu fie sancționate și amendate de către SUA. Uh, astfel, o comandă de 118 Airbus semnat de președintele din Iran și cel din Franța, în continuare aștept, e în așteptare. Statele Unite ale Americii trebuie să se angajeze în scris să nu mai amendeze întreprinderile europene și să pună capăt unor practici care existau înainte de 2015. Uniunea Europeană trebuie să-și ia în dinți și să ceară din partea SUA un astfel de angajament în scris fără de care Franța va trebui să-și asume singură destinul și să ceară băncii sale centrale să financeze proiectele franceze care vor fi desfășurate în Iran. Thank you. Now one... Mulțumesc și acum domnul Balxo. Elnök asszony, köszönöm a szót. 2000... Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În iulie 2015, Iran a încheiat un acord cu comunitatea internațională. Iranul uh, și-a uh, adaptat programul nuclear și, în principiu, sancțiunile au fost ridicate drept consecință, dar doar în principiu, pentru că unele întreprinderi, uh, mai ales din sectorul bancar, încă sunt afectate de aceste sancțiuni. Este grav pentru Uniunea Europeană și ne afectează și nu doar economic. Și e important pentru noi pe plan economic, dar și din alte motive, cum ar fi migrația, să avem relații bune cu uh, Iranul. Iar uh, America nu vede cu ochi bune această relație. E important uh, ca SUA să uh, ridice sancțiunile și uh, să aibă o abordare corectă și față de Arabia Saudită, care nu are un comportament adecvat, însă este susținută de americani. Mulțumesc, doamna Tomașici, un minut, vă rog ovaj slučaj dobro opisuje delikatnu poziciju europske unije. Vă mulțumesc, doamna președinte. Acest, acest uh, subiect sublinează cât de vulnerabilă este poziția Uniunii Europene pe plan internațional din punct de vedere diplomatic. fost, suntem un partener important pentru SUA și ne-am bucurat de privilegii uneori, însă vedem că există și un revers al uh, medaliei manifestat prin situația companiilor aeriene, care, a companiilor europene care doresc să facă afaceri în, în Iran. Unii profită de această situație pentru a pune sub semnul întrebării parteneriatul transatlantic, însă cred că cei care fac acest lucru se, um, se înșală. Trebuie să lucrăm uh, mai mult la credibilitatea Uniunii Europene, să, demonst- să demonstrăm credibilitate atât față de Statele Unite ale Americii, cât și față de partenerii din Est. Nimeni nu poate nega că Europa și SUA au aceleași uh, interese, însă acest lucru nu înseamnă că Europa nu trebuie să-și asume un rol mai constructiv. Domnul Prețel. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, iată încă o dată un exemplu minunat referitor la uh, uh, faptul că în Uniunea Europeană și în SUA se vorbește cu mare plăcere despre liber schimb, dar se iau foarte puține măsuri concrete și Comisia stă și se uită, iar băncile din Europa uh, nu uh, pot să financeze în mod adecvat uh, acorduri făcute de întreprinderi europene în Iran din cauza unor sancțiuni impuse de Statele Unite ale Americii. Și vedem uh, cât de mare este amploarea. Airbus așteaptă de 5 uh, luni autorizarea dealului său cu Iranul și iată că uh, firma Boeing a tocmai a încheiat un acord de 25 de miliarde de dolari cu Iranul. E absolut clar ce se întâmplă, e un război economic pe care îl poartă americanii, dar nu împotriva Iranului, ci împotriva Uniunii Europene. Și Comisia stă și se uită fără să acționeze niciun pic. Mulțumesc, domnul Fontulis, un minut. Πολιτείε τη Αμερική συνειδητά επιλέγουν να εμποδίζουν τι Mulțumesc, doamna președinte. Uh, SUA blochează în mod conștient întreprinderile europene în Iran. Și asta nu are nimic de a face cu programul nuclear, ce are de a face cu promovarea intereselor americane în Iran. Și un exemplu clar în acest sens reprezintă întreprinderea Airbus care a semnat un acord, sau uh, întreprinderea Boeing, care a semnat un acord chiar ieri pentru 25 de miliarde de uh, euro. Și e clar că uh, și Airbusul așteaptă. Așteaptă să primească o aprobare, însă deocamdată nimic nu a fost semnat. Însă uitați-vă cum a avansat Air, uh, Boeing. Acum ce putem trage ca și concluzie este că americanii apără liber, comerțul liber doar dacă favorizează întreprinderile lor americane, așa că trebuie să fim foarte clari și să știm exact ce fel de viitor ne dorim pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește comerțul cu Iranul. Aici eu cred că e de datoria Comisiei să protejeze întreprinderile europene. Mulțumesc, dragi colegi. Acum la procedura catch de ai, timp de un minut, mai întâi domnul Caputo. Grazie, președinte. Efect... Vă mulțumesc, doamna președinte. Impactul extrateritorial al uh, sancțiunilor impuse de SUA Iranului creează dificultăți companiilor europene uh, pentru a avea acces pe piața din uh, Iran. Importurile din Iran în ultimii ani au, au, s-au redus cu 69%, chiar dacă companiile europene au respectat acordul internațional. Iranul s-a obligat să uh, desfășoare un program nuclear pur, cu caracter pur civil. Și în, acest, în aceste condiții trebuie să permitem reintrarea Iranului în comunitatea internațională. Iranul are un uh, rol important pentru stabilizarea uh, regiunii, însă pentru acest lucru trebuie să respecte și drepturile omului. Domnul Moraes. Domnul Maria. Mulțumesc. Întreprinderile europene uh, nu activează în Iran pentru că se tem de sancțiunile pe care le impune SUA în acea țară, deși uh, a fost încheiat acordul nuclear cu Iranul. Și uh, întreprinderile europene se tem de amenziile pe care le-ar putea primi de la americani. Trebuie să se găsească o soluție la această problemă care dăunează relațiilor dintre UE și Iran. Un stat de 80 de milioane de locuitori se află într-o fază de reconstrucție majoră. Foarte multe orașe vor fi uh, dezvoltate, se vor uh, construi foarte multe aeroporturi în viitorul apropiat, deci e absolut necesar ca întreprinderile de construcții din unele state, cum ar fi și Grecia, să aibă acces la această piață specifică. Foarte multe uh, întreprinderi din Grecia sunt, de exemplu, Uh, furnizori în uh, uh, industria farma și în alte industrii și ar dori să lucreze în Iran. Mulțumesc, domnul Iacovcic. Mulțumesc, doamna președinte. Odată ce acțiunile, sancțiunile au fost ridicate, situația s-a schimbat și realizez cât de important era pentru Iran să coopereze din punct de vedere economic cu Uniunea Europeană și înțeleg că un, economia iraniană avea o, o posibilitate investițională venind dinspre Europa. Tocmai de aceea sunt convins că acest tip de situație e un fel de joc pe care partenerii americani îl joacă cu Uniunea Europeană. Uitați-vă la cazul Boeing și situația Airbus. Airbus inițial avea o poziție bună, însă până la urmă n-a încheiat acel, acel acord. N-a semnat contractul. Deci e clar că avem o situație economică foarte interesantă pentru Uniunea Europeană și e o situație și interesantă din punct de vedere politic, așa că trebuie să utilizăm aceste oportunități. Mulțumesc! Domnule Pitideus. Mulțumesc, doamnă președinte o mare eroare a politicii externe ale Uniunii Europene este reprezentată de colaborarea necondiționată cu Statele Unite ale Americii. Această colaborare a dus la multe probleme și contravine intereselor Uniunii Europene. De exemplu, problemele pe, cu care ne confruntăm acum, problemele cu care se confruntă companiile aeriene care doresc să activeze în Iran, și pro- aceste probleme sunt cauzate de sancțiunile uh, păstrate în continuare de Statele Unite ale Americii. Dacă conlucrăm, dacă asemenea companii europene, chiar dacă colaborează cu companii americane, uh, pot fi pot deveni obiectul unor amenzi. Trebuie să facem ceva uh, pentru a combate această hegemonie americană. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei comisar Biancovska. Madam President, honor... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați uh, deputați. Cred că a fost o discuție foarte utilă și doresc să vă mulțumesc tuturor uh, pentru claritatea intervențiilor. De asemenea, doresc să vă asigur că analizăm toate aceste subiecte, mai ales exemplele specifice. Mă voi referi foarte rapid la Airbus Boeing un pic mai târziu, dar vreau să vă asigur că avem cu toții un interes comun și că dorim cu toții să ne asigurăm că planul de acțiune funcționează pentru toți participanții, mai ales pentru întreprinderile europene, și că permite la uh, reintrarea Iranului în uh, economia mondială. Aș dori să repet că Uniunea Europeană dorește să ofere toată asistența necesară uh, sectorului privat pentru ridica sancțiunilor, să stimuleze activitatea economică din Iran și să apere interesul uh, întreprinderilor europene. În legătură cu Airbus, nu pot decât să spun că Airbus a semnat un acord acum câteva luni, la sfârșitul lui ianuarie, uh, când președintele iranian a fost în vizită în Franța, în 28 ianuarie, a semnat un acord, s-a semnat un acord între Airbus și Iran pentru exportul de avioane. În ceea ce privește Boeing, ei au semnat un memorandum de înțelegere, nu un acord, nu un contract, ci doar un memorandum de înțelegere, tot pentru un export de avioane foarte recent. Situația celor două companii este aproape identică, iar însă Airbus are un acord, iar Boeing are doar un memorandum. Desigur, știm cu toții că punerea în aplicare este uh, o misiune în curs. Trebuie să facem eforturi comune și uh, voi transmite toate preocupările și comentariile dumneavoastră în alte reprezentante Mogherini. Și vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ați adus acest subiect pe ordinea de zi și sper să-l mai discutăm și în viitor pentru că e un subiect foarte important pentru economia europeană. Vă mulțumesc foarte mult!